joi. Stimați membri ai Parlamentului, am încheiat astfel sesiunea de astăzi și următoarea uh, reuniune va începe mâine dimineață, începând cu ora 9, deci între 9 și 13, și apoi între 15 și 19, 21 și 24. Și ordinea de zi e publicată în documentele de ședință și poate fi consultată pe internet și internet și declară suspendată uh, reuniunea. Vă urez noapte bună!